cale nu au prezentat probleme majore. Uh, uh, rezoluția Parlamentului European este una echilibrată și o voi susține. Vă mulțumesc, domnule Kolicek. În numele grupului European Libertății și Democrației, domnul Belder, un minut.